Good afternoon, everybody. If everyone... Bună ziua, vă rog frumos să luați loc. Good afternoon. I'd like to welcome you all to Bună ziua. Bine ați venit uh, la audierea noastră pe tema reducerii emisiilor naționale după 2020 Trebuie mai întâi să vă explic de ce prezidez eu um, întâlnirea. Eu sunt raportor, nu se întâmplă foarte des așa ceva. Domnul președinte Lavia, vă rog să-l scuzați pentru că a trebuit să se lipsească în această după-amiază și sper că nu o să vă deranjeze dacă prezidez eu, uh, deși fiind și raportor prefer să nu stau la prezidiu. Uh, bine ați venit, mai ales dumneavoastră celor care nu sunteți deputați, nu veniți în fiecare zi la Parlamentul European. Mă bucur să vă văd. De asemenea, vă, vreau să urez în numele doamnei Dalei un grup uh, de la Universitatea din uh, Luhana, din Germania. Cred că sunt aici. Bine ați venit! Ne bucurăm că asistați la întâlnirea noastră și sper că să vă facă plăcere să ascultați ce se întâmplă la reuniunea noastră de aici. Este o audiere obișnuită la Parlamentul European. Ascultăm mai multe prezentări și apoi va fi o sesiune de întrebări și răspunsuri și după aceea o să trecem la cel de-al doilea panel. Încep imediat cu primul panel pe tema um, chestiunilor de sănătate și de mediu în cadrul controlului aerului. Și prima oratoare este Marie Ev Eru, care ne va vorbi tocmai de perspectivele îmbunătățirii calității în Uniunea Europeană și perspective de sănătate. Dumnezeu este ofițer tehnic în domeniul uh, calității aerului și a poluării fonice și lucrează la Centrul European pentru Sănătate și Mediu. Vă mulțumesc, bună ziua! Am să fac uh, această prezentare pentru că centrul nostru a jucat un rol de lider pe plan european și mondial în ultimii ani pe această temă. O să vă vorbesc despre următoarele trei lucruri, și anume ce anume știe comunitatea științifică despre efectele poluării aerului asupra sănătății, care este situația în Europeană și aș vrea să vă dau câteva idei despre care sunt avantajele pentru sănătatea cetățenilor europeni de a reduce poluarea aerului în Uniunea, Europeană și de ce reducerea emisiilor este deosebit de importantă. Poluarea aerului este una din principalele cauze de mortalitate și boală în Europa. Este principala cauză pentru morțile premature în Europeană. Mai multe sute de mii de oameni mor în fiecare an prematur din cauza că sunt expuși polării aerului. Și trebuie să ținem minte acest lucru. Oamenii se îmbolnăvesc din cauza poluării aerului din orașe și de cele mai multe ori uh, în Uniunea Europeană mor de pe urma acestor boli. Ceea ce um, și știm că s-a dovedit că poluarea aerului creează, cauzează boli cardiovasculare, cancer și alte boli grave. Aș vrea cu această diagramă să vă fac să înțelegeți de ce polarea aerului este așa o povară pentru sănătatea omului. Pur și simplu pentru că respirăm aer poluat. Ne putem gândi mai întâi la efectele asupra sistemului respirator, dar de fapt microparticolele din aer, cele care sunt invizibile pentru ochiul uman, pătrund foarte adânc în uh, plămâni și apoi ajung prin vene și prin artere peste tot în uh, corp. Deci, practic, pot să existe impact asupra sistemului nervos, sistemului reproductiv, pot existe consecințe pentru embrion și chiar și expunerea embrionului la poluarea aerului poate să aibă consecințe și, bineînțeles, impact asupra sănătății cardiovasculare și respiratorii. Deci, nu avem doar consecințe pentru sistemul respirator. Această piramidă vă arată uh, ce gamă largă de uh, consecințe asupra sănătății există pentru om. Deseori spunem că oamenii mor prea devreme din cauza poluării aerului. unele este mai ușor pentru guverne și uh, instituții să uh, facă statistici. Știm că există multe persoane care mor și avem tot felul de statistici dar de fapt există mult mai multe persoane afectate, nu doar cele care decedează. Când mergeți de la vârful piramidei spre bază, acolo ajungeți la un număr mai mare de oameni, chiar dacă ei sunt afectați într-o mai mică măsură. E vorba despre, uh, puteți să știți pe fiecare nivel al piramidei, toată lumea uh, cunoaște uh, pe cineva care are dificultăți pentru a respira atunci când este o zi cețoasă sau când afară umiditatea este foarte mare. În ce privește populația urbană din Uniunea Europeană, oamenii sunt expuși unor nivele uh, periculoase de poluare a aerului. Și vedeți diferența între limite uh, și standarde și liniile de orientare ale centrului nostru. Vedeți uh, diferitele substanțe și tipele, tipurile de microparticule care poluează aerului. Începem cu aceste microparticule care pătrund, cum spuneam, adânc în plămâni. În jur de 10 până la 14% uh, din uh, populație nu este expusă. Deci este o problemă și în um, statisticile de la organizația noastră vedem că de fapt procentul este de 91 până la 93% de persoane care sunt expuse. Și nu e vorba de o problemă numai undeva în China, ci se întâmplă inclusiv în Uniunea Europeană. Acesta este un uh, raport uh, um, publicat recent uh, și vedeți exact de la țară la țară care este situația. Vedeți că numai acolo unde există uh, puncte verzi, sunt singurele locuri unde se respectă standardele în ce privește nivelul de poluare al aerului. Uh, e adevărat că putem să facem progrese în ce privește uh, scăderea poluării aerului, însă să nu uităm că cu cât scade nivelul poluării, cu atât se îmbunătățește uh, sănătatea. Deci orice fel de măsură ați lua va exista un impact asupra uh, sănătății. Uh, care sunt posibilitățile de a, a obține îmbunătățiri în Uniunea Europeană. Toată lumea cunoaște pachetul aer curat și care sunt diferitele rezultate incluse acolo. A implementa acest pachet uh, va permite o scădere a morților premature până în 2030 cu în jur de 58.000 și dacă în 2005 speranța de viață scade în jur de cam cu 8 și jumătate din cauza cu aerului, până în 2025 am putea să ne așteptăm la o scădere a acestei cifre la, până la 5,3 luni. Deci, cum spuneam, dacă acest pachet este pus în aplicare, uh, uh, beneficiile pentru sănătatea umană uh, vor fi de 12 ori mai mari decât costul reducerii poluării vorbim despre avantaje cuprinse între 40 și 140 de miliarde în costuri externe, 3 miliarde în ce privește beneficiile directe, pentru că vom avea o rată mai mare a productivității mâinii de lucru, costuri de îngrijire mai scăzute și asta înseamnă cam 100.000 de uh, locuri de muncă suplimentare datorită creșterii productivității, ceea ce are un impact și asupra PIB-ului, bineînțeles. Va fi suficient oare Așa cum am mai spus, orice reducere a poluării îmbunătățește sănătatea, deci acesta este un lucru bun. Însă știm de asemenea că ar putea să se ia măsuri tehnice suplimentare în Uniunea Europeană, care există deja și care dacă ar fi uh, aplicate peste tot, s-ar uh, prelungi și mai mult speranța de viață a cetățenilor europeni. Deci noi credem că uh, ceea ce se află acum pe masa negocierilor uh, este departe de ceea ce se propunea în cel de-al șaptelea program cadru și de asemenea este foarte departe de recomandările pentru protecția sănătății publice din liniile de orientare ale um, um, Organizației Mondiale a Sănătății în ce privește calitatea aerului. Am câteva mesaje pentru dumneavoastră. Calitatea aerului este un factor de risc important pentru sănătate, atât pe plan mondial cât și în Europa. Poluarea aerului uh, uh, contribuie la foarte multe um, maladii cardiovasculare, boli respiratorii, cancer la plămâni. Dovezile științifice se acumulează și știm mult mai mult acum despre cum uh, poluarea aerului are consecințe severe în ce privește sănătatea și cât de multe vieți omenești se pierd din cauza poluării. Expunerea populației europene la poluarea aerului ar trebui să fie redusă pentru a avea un mai bun uh, nivel al sănătății. Știm că orice reducere a expunerei are avantaje imediate asupra sănătății. Reducerea emisiilor este indispensabilă și există măsuri tehnice acum care pot să fie implementate. Cu alte cuvinte, încă multe trebuie făcute pentru a îmbunătăți viața noastră tuturor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trecem uh, imediat la perspectiva de mediu și calitatea lui în Europa. Vă prezint pe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 Organizația mea este membra activă a biroului pe probleme de climă din Bruxelles, care tocmai și-a sărbătorit cea de 25 aniversare. În această uh, caricatură vedeți cum uh, vânăm uh, emisiile care trebuie duse până în 2030. Avem obiective pe termen lung în ce privește poluarea aerului, care ar trebui să aibă Uh, consecințe asupra sănătății și asupra mediului. De fapt, uh, erau deja obiective exprimate în cel de-al 5-lea și a 6 la program cadru, deci încă de la începutul anilor 90. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că ne, uit- ne întoarcem către știință, ne uităm la linile de orientare ale OMS și vedem cum um, putem să aplicăm convenția în ce privește poluarea transfrontalieră a aerului și ne uităm și la linia de orientare pentru protecția ecosistemelor. Ne uităm la nivelul de concentrație, la nivelul de depozite din uh, atmosferă care trebuie reduse pentru a reduce poluarea. Suntem aproape de atinge obiectivele? Nu. Uitați uh, cum au evoluat emisiile diferitelor substanțe poluante din 1990 până în prezent, sunt date de la Agenția Europeană de Mediu. E adevărat că în ultimii 20-30 de ani uh, emisiile de sulf uh, au scăzut enorm, practic cu 90% în Uniunea Europeană. În ce privește noxele, acestea au scăzut cu 56%, amoniacul a scăzut doar cu o treime și mai ales datorită restructurării uh, metodelor agricole în anii 90. De atunci nu s-au mai luat uh, alte măsuri pentru a reduce nivelul de amoniac. Câteva idei ca să vă dau o imagine de ansamblu. Sănătatea, bineînțeles că merge mână în mână cu mediul, dar uh, în afară de sănătate, e vorba și de uh, aciditate, pentru că știți că uh, anumite substanțe poluante se solidifică și afectează ecosistemele. Mai mult de 120.000 de km pătrați în Uniunea Europeană, cam 10% din uh, um, ecosistemele sensibile suferă de un nivel mare de aciditate. E adevărat că trebuie să ținem cont și de substanțele care s-au acumulat în ultimii 40-50 de ani. Durează zeci de ani pentru ca ecosistemele să-și revină uh, în momentul în care aceste depozite ajung la nivele suport, uh, niveluri suportabile. Există apoi uh, și metoda introducerii de azot pentru a crește uh, fertilitatea, dar aici avem mai, mai mult de un milion de kilometri pătrați de uh, ecosisteme terestre uh, sensibile care au fost uh, uh, afectate de eutrofizare din cauza substanțelor poluante pe bază de azot. Și acest lucru include, această suprafață pe care v-am citat-o, include cam 73% din zonele Natura 2000. În ce privește ozonul, Um, acesta um, afectează foarte mult uh, uh, absolut toate uh, zonele și știm că există impact și asupra culturilor agricole și asupra patrimoniului cultural, despre care nu se vorbește foarte des. Bineînțeles că atunci când reduce emisiile, ai avantaje. Acest grafic vă arată uh, pentru întreaga Europa, nu doar pentru cele 28 de state membre, cum a scăzut nivelul uh, uh, de aciditate și de eutrofizare. Emisiile de sulf scad deja din 1880 și vedeți ce înseamnă o reducere cu până la 90% a emisiilor de sulf, pentru că uh, în uh, curba acidității Vedeți uh, că ea este um, aproape de zero. Și um, amoniacul, nivelul amoniacului scade din 1990 uh, și vedem că din 1990 până în prezent nu au mai atins aceste limite um, insuportabile. E adevărat că impactul pozitiv asupra sănătății este mai ușor de observat, dar și mediul uh, are de beneficiat Uh, vedeți situația actuală pentru eutrofizare și aciditate, unde sunt prea mult, depozite prea mari de um, acid și depozite prea mari de um, azot. Și vedeți la ce îmbunătățiri ne-am așteptat până în 2030 dacă se iau măsurile deja prevăzute. Deci vor exista niște îmbunătățiri, dar nu este suficient pentru a atinge obiectivele pe termen lung. Pentru sănătate, același scenariu, situația actuală în prezent, uh, situația din 2030 potrivit estimărilor. Vedeți că zonele cele mai afectate de poluarea aerului uh, se află mai ales în sud. Aici este un grafic poate mai greu de înțeles, dar care vă arată mai multe lucruri. Cam 90% din populația urbană din UE este expusă unor niveluri de microparticole care uh, sunt uh, un pericol pentru sănătate. Oare n-ar fi mai simplu ca fiecare oraș uh, să uh, ia propriile sale măsuri pentru a reduce această poluare. Deja se face acest lucru, dar nu este suficient. Consultanții uh, de la comisie arată care este impactul diferitelor surse asupra nivelului de microparticole în uh, zonele urbane din fiecare stat membru. Am luat exemplul țărilor de jos. Nu este un exemplu mediu, este un exemplu extrem. Vedeți, în uh, cea de-a doua linie, unde scrie internațional. Aici vedeți în medie, în zonele urbane din cele de jos, uh, care este cota parte de microparticole care de fapt sunt importate deci, practic, o mare parte din aceste microparticole provin din afara celor de jos. Deci, cele de jos n-au cum să-și rezolve problema singuri. Trebuie să existe acțiune coordonată la nivel internațional. Și multe orașe uh, din Europa uh, uh, suferă de acest fenomen. Deci uh, trebuie să um, îmbin acțiunile pe plan local și pe plan internațional pentru a atinge obiectivele. Aici puteți să vedeți un, o schemă cu estimările până în anul 2030. Vedeți că propunerea comisiei se uh, îndreaptă către scăderea nivelurilor, dar nu ajunge până acolo încât să implementeze Uh, tehnologiile disponibile în prezent și ca atare este destul de departe de atingerea obiectivelor fixate. Aceste estimări au fost făcute înainte ca Uniunea Europeană să hotărască noi ținte pentru politica de mediu. În, anul octombrie, în luna octombrie acestui an s-a ad, um, adoptat noi obiective și s-a hotărât uh, o mai mare um, atenție acordată um, eficientizării consumului de energie. Deci, în momentul în care uh, iei asemenea măsuri, se reduce în mod autonat și cantitatea de uh, poluanți, că sunt uh, emisii de sulf, de azot sau de microparticole. Pentru că dacă emisiile sunt mai scăzute, poți să obții uh, cu atât mai mult când um, poți să adopți um, măsuri suplimentare. Consultanții au arătat că se pot atinge obiectivele cu costuri mai mici decât dacă luăm doar măsurile de bază. Deci, cu alte cuvinte, cu cât sunteți mai ambițioși, cu atât costul este mai mic. Aceasta este propunerea comisiei. Am văzut și noi un rezumat. Acestea sunt uh, obiectivele pentru reducerile emisiilor. Și costul estimat ar fi de 3,3 miliarde pe an, dar avantajele ar fi de 100 de ori mai mari. Sunt foarte mulți bani adevărat, dar dacă împarți 3,3 miliarde la populația Uniunii Europene, asta înseamnă cam 6 euro pe an. Deci nu e chiar așa un cost uriaș. Și avantajele pe care le obținem sunt mult, mult mai mari. Aici putem să vedem rezultatele pentru mediu din propunerea comisiei. Până în 2030 ar exista în continuare 250.000 uh, de morți premature din cauza expunerii la microparticole și am vedea uh, uh, în continuare sute de mii de kilometri expuși uh, eutrofizării sau um, mii de hectare de pădure expuse nivelului ridicat de aciditate dacă nu s-ar face nimic. Deci eu, sincer, nu cred că am avea uh, un cost atât de mare de suportat având în vedere um, în comparație avantajele. Aici vedeți uh, diferența dintre uh, propunerea comisiei, uh, liniile de orientare la nivel internațional și estimările cele mai recente. Acestea sunt concluziile mele acum. Credem că um, până în 2030 atât amenințările și impactul negativ pentru mediu cât și pentru sănătate vor fi din ce în ce mai mari dacă nu se face nimic. Credem că Comisia și politica europeană trebuie să facă tot ce poate pentru a atinge obiectivele de medie fixate deja în urmă cu 20 de ani. Pentru a se ajunge acolo, nu avem nevoie doar de uh, directiva plafonelor naționale de emisii, dar avem nevoie și de legislație sectorială, astfel încât reducerile de emisii să vizeze toate sectoarele, nu, nu neapărat agricultura, care este un pic, un pic în urmă, există și un sector care nu este acoperit de niciun fel de reglementare, de exemplu transportul maritim, unde emisiile au crescut. Uh, știm că și unitățile uh, de combustie din gospodării, de asemenea, sunt vinovate de o mare parte din poluarea cu microparticole. Politica de mediu este extrem de importantă, chiar și din perspectiva poluării aerului este importantă per se, așa cum știți toată lumea, asta trebuie să ne uităm și la transportul energiei și la politicile agricole ca să fim sigure că aceste reduceri de emisii au loc și chiar au loc în timp util. Thank you. Thank you, Mr. Agren. Vă mulțumesc, domnule Agren. De fapt, vă mulțumesc amândurora pentru prezentări. Acum, dragi membri, aveți posibilitatea să adresați întrebări. Doamna Meissner. Quick, thank you. Da, a fost foarte rapid, mulțumesc. Vreau să știu dacă aveți cifre privitoare la poluarea aerului provocată de nave. Eu vin din nordul Europei și știu că de la începutul anului viitor uh, se mm, reducerea sulfului și uh, azotului uh, vor fi obligatorie. În zona mediterană aceasta este de 3,5%. Vreau să știu dacă aveți cifre privitoare la poluarea provocată de Uh, navele de pe uh, mări și oceane și mai ales în uh, zonele de coastă. Da, n-aș ști să vă spun așa din minte în câte kilotone, dar din 90 încoace emisiile de sulf au crescut cu o treime, de oxiz de azot cu două treimi Emisiile de sulf vor fi reduse în mod general începând cu uh, Europa de Nord, 90% uh, anul viitor, începând cu 2020 de altfel de asemenea și în nord-est, zona atlantică, zona mediterană și zona Mării Negre. Pentru că uh, de atunci, din 2020, va fi valoarea de referință 0,5. Dar problema este cu oxizii de azot avem posibilitățile text, eh, eh, tehnice necesare. Din 2016, navele vor trebui să-și reducă emisiile de oxid de azot cu 80%. Va trebui să stabilim și eh, zone de control a emisiilor de oxid de azot, dar nu doar în nord, ci și în sud și în sud-estul Europei pentru că astfel se va ajunge la efecte încă și mai bune uh, asupra sănătății oamenilor și mediului înconjurător. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Scuze că am sosit cu întârziere. Una dintre chestiunile care mă preocupă și uh, care, pe care, asupra cărora membrii ai guvernului meu mi-au atras atenția este cea care privește monitorizarea și costurile enorme care vor reveni statelor membre pentru a asigura monitorizarea. Evident, ați făcut deja multe în această privință, tocmai pentru că ne-ați prezentat cifre de pe um, întregul teritoriu al Uniunii Europene, dar vreau să ne spuneți uh, cât de des se face această monitorizare, în ce măsură s-a făcut până acum, ce schimbări s-au produs. Pentru că dacă monitorizarea poate fi făcută acum, atunci uh, cerințele uh, de monitorizare s-ar putea să presupună o povară destul de mare pentru statele membre și aș vrea să am detalii. Vă mulțumesc. Avem deja o directivă privind plafoanele naționale de emisii din 2001. Există și un sistem de monitorizare care să se asigure că se face cu adevărat controlarea acelor uh, emisii. Există și protocolul de la Göteborg, care acoperă nu doar uh, Uniunea Europeană, ci și restul Europei geografice și America de Nord. Acesta a intrat în vigoare în 1999, a fost revizuit în 2012 și a devenit uh, uh acum un, un acord obligatoriu de reducere a emisiilor până în 2020, care a fost uh, semn, semnat de Europa, încă nu a fost ratificat, dar uh, am înțeles că țările UE vor accepta ratificarea. Nu știu la ce fel de nouă monitorizare se așteaptă lumea, dar acum uh, propunerea din partea Comisiei ar trebui să fie una mai elaborată în ceea ce privește programele naționale, tocmai pentru a fi sigur că există aceste planuri naționale de reducerea uh, reducere a um, emisiilor. Dar până la urmă nu este vorba neapărat de monitorizare aici. Aici uh, ar trebui să meargă mână în mână cu directiva privind, privind calitatea aerului în vigoare din 2008. Deci eu nu văd uh, ce fel de nouă monitorizare ar putea apăra și ce fel de costuri suplimentare din pricina acesteia. Mulțumesc. Avem alături de noi pe cineva din partea comisiei astăzi. Uh, invit să intervină dacă dorește. Dacă nu e domeniul noastră de expertiză, evident, uh, nu sunteți obligat să răspundeți acestor întrebări. Dar ar fi util, poate. Vă mulțumesc, doamnă Gerling. Domnul Organ avea dreptate. Domnul Organ avea dreptate. Nu există uh, obligații noi în privința monitorizării, ci acestea sunt uh, în baza uh, regulamentelor deja existente și a protocolului de la Göteborg. Mulțumesc, Keith. Mulțumesc, Judy. Eu am întrebare în privința particulelor fine. Am văzut că la, există ținte diferite la OMS, diferite cu 2,5, ceea ce mi se pare foarte mult. Aș vrea să știu dacă încă este valabil. Și să ne spuneți și cum uh, am putea să ieșim din această situație. Apoi, în ceea ce privește particulele ultrafine, nu știu dacă ele apar în aceste rapoarte sau dacă nu, de ce nu apar acestea? Pentru că um, impactul lor la adresa sănătății este foarte însemnat. Și apoi aș vrea să știu cum uh, putem rezolva problema acestor particule ultrafine. Mulțumesc pentru întrebare. Aveți dreptate. Diferer, diferența dintre reglementările OMS în ceea ce privește expunerea populației la particulele fine este de 2,5 micrograme pe an, pe când la Uniunea, în Uniunea Europeană standardul de, uh, anul viitor va fi de 25 de miligrame, deci e o diferență enormă. Experții au uh, evaluat modul în care sunt inhalate aceste particule și în care inhalarea acestora aduce la apariția unor boli uh, cardiovasculare, pulmonare și așa mai departe. Uh, s-ar părea că inhalarea a 10 micrograme pe an duce deja la apariția acestor boli. Deci, Standardele europene uh, indică clar faptul că există multe uh, deliberări, uh, se ia în calcul foarte mult uh, posibilitatea fiecărui stat membru, posibilitățile fiecărui stat membru, deci este vorba despre o sumă de considerații în ceea ce privește stabilirea standardelor din uh, legislație vis-a-vis -vis de uh, standardele Organizației Mondiale ale Sănătății, a Sănătății, care nu sunt standarde obligatorii. Apoi, în ceea ce privește particulele ultrafine, acestea sunt mult mai mici decât particulele fine 2,5 despre care vorbim noi. Nu se face o monitorizare la nivel european a particulelor ultrafine, care sunt extrem de uh, greu de calculat pe termen lung. Conform studiilor recente, um, această chestiune este una de ultimă oră, aș putea spune. Suntem în curs de analiză deocamdată pe această chestiune. Din punct de vedere al sănătății, experții consideră că particulele fine 2,5 Uh, sunt cele mai relevante pentru impactul la adresa sănătății. Dar mm, în, uh, pe viitor vom analiza și particulele ultrafine. Da, ați uh, întrebat și cum putem contracara aceste particule ultrafine. Ei bine, acesta se face prin stabilirea de limite pentru aceste particule. Astfel uh, se fac adevărate capcane de particule, de fapt. Și astfel se, duce, se va ajunge la o reducere a emisiilor. Mulțumesc, domnul Gerbrandi. Mulțumesc, Julie. Scuze și eu am sosit cu întârziere, dar am uh, parcurs cu privirea prezentarea și sper să nu pun vreo întrebare care, a, care și-a găsit deja răspunsul. În dezbaterea publică se vorbește tot timpul despre morți premature, despre costuri directe și indirecte ale poluării la adresa sănătății, dar mai există și alt aspect care mi se pare și mai important, sau cel puțin la fel de important, și anume efectul asupra calității vieții. Dacă un copil nu poate să practice activități fizice din cauza aerului poluat, atunci uh, efectul asupra calității vieții este enorm, asupra calității vieții copilului respectiv. Și uh, sunt convins că aveți informații și în această privință. Vreau să știu dacă impactul asupra calității vieții este și el cuantificat într-un fel sau altul. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Da, aveți dreptate. Există destul de multe informații în privința mai multe informații în privința morților premature, pentru că acestea sunt ușor cuantificabile și deci uh, cifrele sunt ușor de aflat, cu atât mai mult cu cât uh, um, cifra este foarte mare, dar există și rezultate mult mai, mai subtile da, într-adevăr, sunt uh, mulți copii afectați care din cauza afect, uh, astmului, spre exemplu, nu pot ieși la joacă afară. Și impactul asupra uh, calității vieții este foarte mare. De asemenea, poluarea uh, atunci când se combină cu temperaturi uh, exterioare foarte ridicate are efecte foarte mari asupra uh, sănătății și bunăstării oamenilor. Însă, din păcate, aceste efecte sunt mult mai greu cuantifiabile. Au fost deja realizate unele studii în această privință, e vorba despre studii foarte detaliate care studiau uh, uh, plămânii copiilor care intrau în contact cu aer poluat, dar mm, a impune o valoare monetară, să spunem, acestor probleme este extrem de dificil. Colegul meu a spus deja în prezentare că atunci când uh, vedem aceste evaluări, ne dăm seama că costurile sunt uh, uh, supraestimate, iar beneficiile subestimate. E adevărat. într-adevăr, ne cam uh, concentrăm pe vârful icebergului, însă partea nevăzută este imensă. Doamna Dali, ați spus la un moment dat că sec sectorul maritim uh, deocamdată nu beneficiază de o reglementare și că navele nu sunt reglementate. Dar mai există și un alt sector cu emisii foarte mari și care are un impact major asupra calității aerului și anume sectorul aviației. Acesta este reglementat, dar mă întreb dacă suficient de mult. Această chestiune tot reapare în discuții. Din câte știu, contribuțiile la emisii și la concentrații ale sectorului aviatic nu sunt uh, cele mai mari. Da, e adevărat, sectorul aviatic e vinovat, dar emisiile um, aeronavelor sunt eliberate în aer la o altitudine destul de mare ceea ce face ca contribuția la acumularea de substanțe, de astfel de emisii la nivelul solului să fie mult mai mică. Creșterea emisiilor uh, provine mai degrabă de la autoturismele care merg către aeroport și se întorc de la aeroport, într-o măsură mult mai mare oricum decât emisiile aeronavelor. două întrebări. Ați spus că aerul orașelor este cel care pune problemele cel mai mari, evident din cauza problemelor legate de trafic. Dar vreau să știu dacă aveți uh, exemple de îmbunătățiri notabile ale calității aerului urban. Și apoi noi în uh, vreau să știu dacă aveți uh, o uh, explicație în privința emisiilor din țările de jos, unde traficul este destul de mic, dar uh, emisiile sunt ridicate. Da, densitatea emisiilor este mică, dar nu vă gândiți doar la uh, țările de jos, gândiți-vă la Belgia, Franța și Germania care sunt în apropiere sunt multe surse de emisii în proximitatea uh, țărilor de jos. Apoi uh, există emisiile de amoniac din uh, agricultură și uh, de nitrați și de oxizi de azot care și de uh, particule fine de 2,5. Deci o serie de uh, surse care duc la concentrații mari de emisii în această țară. Cred că asta este una dintre explicații. N-aș ști să vă dau așa din minte un exemplu de schimbări în bine în ceea ce privește calitatea aerului urban, dar a fost pus la punct un ghid al poluării urbane la nivel european, care face un, o comparație între orașele europene. Deci dacă căutați asta pe Google, veți uh, găsi uh, lista orașelor cele mai meritoase din acest punct de vedere. Meritorii din acest punct de vedere. Agenția Europeană de Mediu are o bază de date foarte bune atât la nivel european cât și la nivel național, uh, informații care se regăsesc pe site-ul acesteia. Da, poate nu veți regăsi uh, informații în privința fiecărui oraș în parte, dar în orice caz informații regionale, asta da. Vă recomand cu căldură această sursă de informații. Vă mulțumesc. Voi vorbi în limba polonă. În ceea ce privește, uh, am o întrebare către reprezentantul OMS și cealaltă pentru celălalt expert. Știm că morțile premature datorate uh, poluării aerului uh, este foarte mare. Pe an, numai puțin de 300 de mii de astfel de decese. Reprezentanta OMS a spus că aceste morți premature sunt provocate în special de bolile pulmonare evident provocate în principal de particulele fine. De asemenea, bolile uh, cardiovasculare sunt uh, o cauză a morții, dar ce ne puteți spune despre această adevărată epidemie de cancer din ultimii ani? Aveți cifre? Cifre care să pună în paralel emisiile și cazurile de cancer? Mă refer în special la benzopirină. Știm că s-au făcut fel și fel de companii anti-tutun iar aceste campanii au dus la uh, scăderea numărului cancer, uh, incidenței cancerului de plămâni. Și apoi s-a mai spus că agricultura este un, o mare sursă de poluare. poate surprinde așa la prima vedere. Pentru că agricultura, prima oară când te gândești la ea, ți se pare că e ceva curat. S-ar părea că lucrurile nu stau deloc așa. Într-adevăr, îngrăjămintele sunt uh, uh, sursă de uh, potasiu, amoniac și așa mai departe, dar există și alți factori uh, implicați în agricultură care au un impact negativ asupra mediului înconjurător. Apoi, fenomenul eutrofizării apelor este unul extrem de uh, îngrijorător. Aș trebui să contribui și eu cu un aspect legat de eutrofizarea care mă interesează din punctul de vedere al poluării apei și aș dori să știu dacă ne puteți explica cum este afectată și poluarea aerului. Vă mulțumesc. Aș dori să răspund prima întrebări în ceea ce privește pulberile fine în suspensie și efectul acesta asupra bolilor cardiovasculare și a cancerului. Cred că trebuie să înțelegem că în societatea noastră, prin boli cardiovasculare, înțelegem uh, uh, atacuri cerebrale și infarcturi, care sunt o problemă în societatea noastră. Și datorită faptului că poluarea aerului este legată și reprezintă un factor de risc pentru aceste, aceste boli cardiovasculare, cred că acesta este principalul efect al poluării aerului. 80% din morțile premature cauzate de poluarea aerului sunt datorate bolilor cardiovasculare. În ceea ce în ceea ce privește cancerul, este vorba doar de 6%, 6% legate de cancer la plămâni. Tocmai pentru că uh, mult mai puțin oameni suferă de cancer pulmonar în comparație cu cei care suferă de boli cardiovasculare. Și, într-adevăr, aveți dreptate, um, particulele fine în suspensie sunt parte din mixul care este vinovat pentru această situație. În ceea ce privește contribuția agriculturii la emisii, agricultura contribuie cu aproximativ 90% din uh, emisiile de amoniac care ajung în uh, aer în Europa. Restul uh, provine de la diferite instalații de ardere și de la, din uh, traficul rutier, însă agricultura este într-adevăr principala sursă de amoniac în aer și uh, îngrășămintele naturale, bălegarul contribuie la aceste emisii. Și dacă îmi aduc eu bine aminte, contribuie de asemenea la jumătate din aproximativ jumătate din emisiile de metan, însă nu aș fi foarte sigur în legătură cu această cifră, dar contribuie și la emisiile de metan destul de mult contribuie de asemenea cu aproximativ 5-10% uh, la emisiile primare de particule fine în suspensie. Și aici există o legătură cu arderea paielor pe câmpuri care generează aceste particule. În ceea ce privește eutrofizarea și legătura cu poluarea aerului, inputul de nitrogen într-un ecosistem schimbă statul uh, nutrienților dintr-un sol, ceea ce influențează competiția între diferite specii. Unele specii sunt competitive într-un mediu în care uh, concentrația de nitrogen este mai, uh, este mai redu- în care azotul este mai, concentrația de azot este mai redusă și există, dacă se adaugă mai mult uh, azot, unele plante vor, uh, vor crește mai bine, ca de exemplu urzicile, și vor intra în competiție cu alte plante și se, aduce până la urmă, se ajunge până la urmă la o reducere a biodiversității, pentru că vegetația este preluată, este dominată de un număr de specii competitive. În multe zone, cum sunt zonele alpine sau zone mai sărace, speciile care există acolo și care deja sunt uh, amenințate pentru că foarte multe asemenea uh, ecosisteme au fost uh, distruse, sunt, reacționează mult mai sensibil la uh, variațiile de azot ca și, în alte, ca și în alte zone, dar impactul general este în mod evident reducerea biodiversității. Ultima întrebare îi revine lui Keith. Vă mulțumesc. Mă gândesc la, mă gândesc la particulele fine în suspensie într-un context urban și salut comentariile și opiniile dumneavoastră despre cât de utilă este interdicția impusă motoarelor diesel în zonele urbane, pentru că mie mi se pare că aceste particule în suspensie sunt cel mai mare pericol pe lângă uh, oxizii de azot și este evident că ele provin în majoritate de la motoarele diesel. Vă pot spune că Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului, o agenție, agenție spe, specializată a Organizației Mondiale a Sănătății, a, a analizat motoarele motorina și consideră că este un cancerigen. Deci, într-adevăr, există un impact puternic asupra sănătății și face parte din mixul de poluare a aerului în orașe, deci trebuie să ținem seama și de motoarele diesel. Vă mulțumesc, aș dori să mulțumesc ambilor vorbitori pentru această primă parte a, a audierii și aș dori să-i rog să vină aici la uh, pe podium pe următorii trei uh, vorbitori. Vă mulțumesc din nou! So for the second... Vă mulțumesc pentru a doua parte a audierii. Am a, pregătit o discuție privind aspectele sec, a, sectoriale și regionale și alături de noi a, este un expert privind emisiile din a, traficul rutier, Klaus Land, din partea Asociației Producătorilor de Autoturisme um, coordonator la Daimler în Stuttgart. Domnule Land, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinta, pentru a oferi industriei șansa de a explica ce am făcut până acum și pentru a ne lega de prezentările pe care le-am auzit înainte, care ar putea să fie contribuția noastră pentru îmbunătățirea calității aerului. Pe prima imagine pe care am uh, văzut-o și într-o prezentare anterioară, vedeți ce s-a făcut până acum în ceea ce privește standardele europene de emisii pentru uh, oxizii de azot, pentru diesel și pentru uh, benzina. În stânga vedeți emis- standardele de emisii pentru autoturisme în, uh, de la Euro 1 până la Euro 6 și în dreapta, graficul din dreapta, vedeți situația camioanelor. Desigur, mesajul cheie este că am uh, înregistrat îmbunătățiri mari în ceea ce privește controlul uh, noilor uh, autoturisme, atât cele ușoare cât și uh, cele grele. Însă am auzit și în prezentările anterioare că nu doar emisiile sunt uh, controlate prin ciclurile noastre, ci trebuie să ne gândim și la emisiile cauzate în condițiile reale de condus, RDE, în ceea ce privește autoturismele grele, acestea sunt măsurate prin așa numitele sisteme portabile de măsurare a emisiilor și va fi parte din prezentarea mea acest punct al posibilității în care putem transfera sistemele portabile de măsurare a emisiilor în, uh, la autoturisme, la, auto, la uh, vehicule pentru pasageri. Poate unii dintre dumneavoastră cunoașteți acest lucru. Acum Comisia Europeană lucrează împreună cu statele membre, cu reprezentanții industriei, la, o, la un regulament uh, RDE pentru autoturismele ușoare. De ce avem nevoie de un asemenea regulament? Cred că a devenit evident și din prezentările pe care le-am auzit până acum. Acest lucru face parte din uh, programul pentru un aer mai curat, și se spune acolo că trebuie să creăm o nouă, un nou ciclu de, tex, de testare pentru a determina emisiile de noxe în condiții reale de condus. Vedeți în această imagine un lucru bine cunoscut din uh, surse independente. Ce s-a făcut până acum? Dacă uh, ne uităm la anul 2000 cu Euro 3, era, exista un standard de 0,5, deci 500 de miligrame pe kilometru și uh, pe partea puțin mai închisă la culoare sunt emisiile reale. În anul 2014 acum, standardul este de 8 mg, 80 de mg, un bun pas uh, înainte de la 500 de miligrame la 80 de miligrame de la Euro 3 la Euro 6 însă în condiții reale de condus reducerea nu este la fel de mare. Este un punct cu care suntem de acord. Uh, sectorul industrial al uh, producătorilor de autoturisme dorește să îmbunătățească situația și s-a angajat într-un pozitiv, într-un dialog pozitiv cu toți actorii relevanți pentru a face posibilă o reglementare cât mai repede posibil Care este conținutul uh, viitorului regulament? În primul rând, după cum am explicat deja, prima idee fusese de a prelua sistemele portabile de măsurare a emisiilor de la camioane în, în autoturisme pentru a măsura emisiile în condiții reale de condus cu acest echipament. După cum vedeți în imaginea din stânga, Ehm, nu a fost posibil așa ceva, pentru că nu putem instala în autoturisme asemenea echipamente. Pentru a avea acest uh, regulament, uh, am susținut o idee a sectorului industrial și anume de a avea un sistem ușor, ușor de regulat, astfel încât toate emisiile să, să, pot fi, să, să poată să fie uh, măsurate. Um, sectorul uh, industrial uh, lucrează la măsurile necesare astfel încât aceste sisteme de măsurare emisiilor să există să există în momentul în care va intra în vigoare regulamentul respectiv. În momentul în care acest uh, sistem este instalat trebuie calibrat pentru a verifica corectitudinea valorilor, apoi se merge pe un uh, drum uh, real, se obțin rezultatele pe care le vedeți uh, în imaginea din dreapta, datele sunt evaluate și standardele de emisii trebuie să fie măsurate pe baza a două zone diferite, Există diferiți, uh, diferite variabile, altitudinea, temperatura, uh, diferitele condiții dinamice ale parcursului vehiculului. Pilonii importanței acestui uh, viitor regulament sunt condițiile limită cu toții avem propria noastră părere despre ce înseamnă un uh, condus în uh, condiții reale. Această situație trebuie să fie definită nu doar datorită faptului că trebuie să există condiții egale în Europa. Nu, în plus, trebuie să ne asigurăm că acest regulament va fi adaptat și pentru alte state externe, cum este Corea de, de Sud și uh, tocmai de aceea am venit cu această idee. Pe de altă parte, uh, calendarul introducerii la care aș dori să mă refer mai în detaliu în următoarea imagine, cum dorim să sprijinim introducerea unui asemenea regulament. Am analizat propunerile actuale din partea Comisiei privind acest uh, viitor uh, regulament uh, RDE, adică a emisiilor cauzate în condiții reale de condus pentru autoturism și o să vedeți acolo în următoarea imagine câteva date de intrare în vigoare. În ceea ce privește autoturismele Uh, grele, utilitare, există deja anumite norme și și autoturismele ar trebui să respecte aceleași norme uh, stricte ca și autoturismele utilitare. După cum am spus, um, pentru a putea măsura aceste emisii avem nevoie de sistemele portabile de măsurare a lor. Principala problemă, principala întrebare la care trebuie să răspundă un inginer este ce înseamnă condus în, un condus în condiții reale. Este important să știm dacă urcăm un deal, dacă autoturismul este încărcat sau uh, se urcă un deal cu un auto, autoturism încărcat la viteză maximă, în condiții de temperatură normale pentru Europa. În momentul în care vom defini pragurile, va trebui să ne gândim care sunt uh, obiectivele regulamentului, trebuie să definim ce înseamnă uh, condus în condiții reale, pe baza unor date statistice. Sectorul nostru industrial este convins că putem fi de acord cu acest regulament foarte dificil, Uh, facem împărțirea între două sectoare, un sector moderat, care acoperă 90% din uh, condusul în condiții reale și nu doar atât, într-o zonă, o zonă extinsă va fi, va fi controlată printr-un așa numit factor uh, CF, un factor de conformitate pentru zona respectivă. Însă, după cum am spus, acest sistem trebuie să funcționeze nu doar pentru noi, ci și pentru părți terțe care să trebuiască, care trebuie să poată să testeze vehiculele respective și în, și în alte țări. Dacă este să examinăm situația în detaliu privind respectarea, conformitatea cu regulamentul viitor, prin această uh, imagine vedeți un exemplu pentru un vehicul din clasa compactă ce va însemna uh, Um, respectarea acest, acelorași uh, norme precum cele care sunt impuse uh, camioanelor, toate părțile uh, roșii pe care le vedeți pe această imagine vor trebui să fie modificate pentru că după cum am spus, pentru uh, regulamentul viitor va putea funcționa doar dacă sistemele portabile de măsurare a emisiilor vor fi instalate în, uh, în aceste vehicule și nu, nu doar ne dorim să facem acest lucru, dar uh, acest lucru înseamnă că vom avea nevoie de aproximativ 5 ani pentru modificarea unor piese o să mă refer la acest lucru într-o următoare imagine. Ne dorim uh, amânarea acestui regulament de care avem nevoie, așa cum am auzit deja de la antevorbitori. Ei bine, nu. Noi nu ne dorim amânarea acestui uh, regulament, ci ne dorim să-l uh, introducem prin intermediul a două faze, în doi pași. și faza esențială va fi cea de-a doua. Ce înseamnă pentru dezvoltarea unui nou autoturism? Această imagine este puțin uh, uh, complicată. O să încerc să vă explic ce, ve- ce vedeți pe această, în această imagine. Un ciclu normal este de 6 până la 7 ani până când uh, un producător poate aduce o mașină pe piață. Acest lucru înseamnă că dezvoltarea unui autoturism care îndeplinește uh, standardele Euro 6 a început în jurul anilor 2008-2009, acum se află pe piață asemenea autoturisme și vor ieși de pe piață după o perioadă cam în jurul anilor 2020-2021. Noile autoturisme care să fie conforme cu noul regulament trebuie să fie dezvoltate de la zero. Acest lucru înseamnă că deja viitorul se lucrează la dezvoltarea viitoarelor modele, deci trebuie mm, depuse eforturi duble. Deci, în, prin, cu cuvinte simple, este imposibil să modificăm producția uh, actuală pentru că avem nevoie de schimbări uh, esențiale în, a liniilor de, pro, de, de producție a autoturismelor pentru noile, pentru noile modele. Ce poate face industria noastră este următorul lucru. Vehiculele care sunt dezvoltate acum pentru a fi lansate în anul 2017, aceste vehicule pot fi adaptate pentru un prim pas al viitorului regulament RDE prin schimbări de software, pentru că multe dintre aceste vehicule dispun deja de aceste sisteme portabile de măsurare a emisiilor. și ajung la calendarul uh, intrării în vigoare acestui regulament. După cum am explicat deja, pentru noi este foarte clar, situația este foarte clară. Dorim să lucrăm la viitoarele vehicule pentru a fi conforme cu viitorul regulament. Suntem de acord cu introducerea acestui regulament în doi pași, ceea ce înseamnă că ne, ne apropiem de un pas uh, intermediar pentru noile vehicule în, uh, până în septembrie 2017 și apoi uh, faza, uh, pasul mult mai strict va urma după aceea. Până atunci, regulamentul va fi probabil foarte clar. Astăzi avem în față un proiect de regulament care probabil va fi definitiva până la sfârșitul anului 2015, ceea ce înseamnă că întreaga, întregul calendar se va muta puțin uh, până în 2021 și încercăm să convingem uh, Comisia Europeană să ne pună la, să, să pună la dispoziție Uh, propunerea de regulament deja la începutul anului uh, viitor pentru a putea uh, atinge primul pas deja în 2017. Ce anume vom obține prin acest regulament? Vedeți aici un scenariu de bază, un scenariu întârziat, care este care funcționează va intra în vigoare dacă regulamentul va fi, va fi propus în 2016 acest lucru va întârzia abordarea prin, uh, prin, pe baza a doi, uh, doi pași. Vede, vedeți acest lucru pentru 2021. Și nu există, de fapt, până la urmă, o diferență între scenariul de bază și propunerea asociației noastre. Vedeți că, de asemenea, că nu toate uh, stațiile din Germania vor fi conforme cu, cu acest stand, standard, deci nu doar este vorba, nu este vorba aici doar de autoturisme, dar și de alte sectoare industriale. Trebuie să fie dezvoltate tot felul de tehnologii pentru a ajunge la un flux în trafic care să evită opriri și reporniri. În concluzie, noi nu dorim să întârziem uh, regulamentul RDE, ci stăm de acord cu introducerea acestuia. Avem deja un uh, pachet pregătit pentru a, pentru a sprijini acest regulament, însă avem nevoie de un regulament clar și bine definit și putem discuta și despre condițiile limită care nu fac parte acum în din primul pas. Putem să le includem și în pasul final după o analiză de impact. Și suntem dispuși să începem cu propunerea noastră din anul 2017 și ajung la ultima imagine. Vă mulțumesc în primul rând pentru atenția dumneavoastră și aici puteți vedea care vor fi beneficiile în comparație uh, cu anul 2014 din punctul de vedere al uh, emisiilor uh, cauzate de, în condiții reale de condus. Deja în 2017 va fi o îmbunătățire majoră și apoi în anul, din anul 2020 vom ajunge la o situație comparabilă cu îmbunătățirile înregistrate pentru camioane. Um, Mulțumesc. Vreau să trec imediat la rolul sectorului agricol. Și îl avem cu noi pe Daniel Roghe, care vine de la Camera de Agricultură din regiunea Somme, din Franța, și ne va vorbi despre agricultură și poluarea aerului. Bună ziua! Sunt uh, președintele Camerei de Agricultură din regiunea Somme și reprezint Camerele de Agricultură din Franța. Sunt eu însumi cultivator. Este prima oară când vin uh, aici în fața dumneavoastră ca să vă vorbesc despre agricultură și mediu. Ați înțeles că agricultura este vizată direct în toate aceste demersuri. Întotdeauna o relație dificilă între agricultură și mediu, dar asta nu înseamnă că noi nu ne gândim la toate aceste uh, mize. Noi suntem o rețea de 118 stabilimente publice, 7.000 de lucrători, administrați de 4.200 de aleși, care sunt uh, prezenți peste tot în lumea agricolă, rurală și forestieră, consiliere pentru agricultori, aspecte tehnice, economice, de mediu și administrative. Încercăm să contribuim la dezvoltarea dinamică a teritoriilor uh, în sensul legătură cu puterile publice. Agricultura s-a implicat foarte mult în ce privește calitatea apei în ultimul timp și am făcut tot ce am putut pentru ca practicile noastre să evolueze. Astăzi se vorbește despre calitatea aerului, efectul de seră. Pot să vă spun că deja simțim consecințele din cauza randamentului culturilor, îl simțim și în calitatea produselor. Agric agricultorii încep să înțeleagă aceste lucruri și munca noastră se intensifică, însă știți că agricultura depinde de parametri precum clima, vremea, pe care nu putem să i stăpânim. De aceea este foarte important să existe discuții și să se facă pedagogie, să, oamenii să fie um, învățați cum să facă. Avem însă și anumite limite față de uh, ce producem, față de reglementare. Trebuie să știți că există nenumărate directive uh, pentru agricultură, instalații uh, clasate, nivelul de nitrat și așa mai departe. Iar în ce privește această directivă, este foarte important să ne gândim la constrângeri, să ne gândim și la cum este organizată munca. Am fost destul de frapat să văd că agricultorii uneori reacționează la anumite măsuri economice, pentru că să nu uităm că există niște cicluri de producție în funcție de anotimpuri. Nu putem să modificăm totul atât de ușor. Există și o lipsă de referințe, o lipsă de practici tehnice și, de asemenea, să nu uităm că nu putem să ținem toate animalele în adăposturi. Toate aceste demersuri trebuie să fie integrate apoi în viața de zi cu zi. Avem și niște pârghii, pârghii importante pe care ar trebui să le folosim. Cred că în ultimul timp uh, felul în care lucrăm noi evoluează. Uh, timpul petrecut uh, uh, în exterior pentru păstorit, felul în care um, um, gestionăm dejecțiile animale care nu mai sunt păstrate în interior, sunt exemple concrete în acest sens. Dar încă mai sunt lucruri importante de demonstrat. Dar toate aceste demersuri au un cost. Este important să avem consecințe economice care să fie luate în serios. Acestea trebuie să fie măsurate, evaluate, pentru ca um, agricultorul să vadă care sunt și interesele sale. Agricultura are nevoie de venituri. Nu putem să trăim fără bani. Dar bineînțeles că nu putem să uh, fim nepăsători față de mediu. În trecut, aceste aspecte au fost banalizate, dar acum nu se mai poate. Eu, în calitatea mea de responsabil, trebuie să mă gândesc la interesul general și la interesul cetățeanului. Astăzi, această situație, cea a mediului, vizează întreaga societate și agricultura trebuie să se împace și ea cu situația. Nu uitați de autonomia alimentară. Noi suntem producători de materii prime alimentare, de calitate. Să nu uităm că trebuie să jucăm un rol și în ceea ce privește energia. Prin biomasă, agricultura participă la uh, energia din surse regenerabile. Și să nu uităm că s-au depus deja multe eforturi și când ne uităm la alte țări și efectul de seră și poluarea aerului, și acolo vedem că au existat eforturi, dar nu e atât de ușor să schimb lucrurile de azi pe mâine în lumea agricolă. Dar cred că cu ajutorul tehnologiilor putem să reușim. De asemenea, trebuie să-i formăm pe oameni, dar avem nevoie și de piețe. Volatilitatea prețurilor are un impact direct asupra agricultorilor, din cauza că ei câștigă mai puțin. Vedeți ce se întâmplă în sectorul creșterii animalelor, un sector foarte sensibil, un sector uh, um, acum aflat într-o situație fragilă. Dacă există poveri suplimentare, atunci vom obține um, efecte nedorite. Vom avea producție mai mică, o valoare adăugată mai mică și um, va crește și cantitatea de carbon. Cred că în directivă trebuie să țină cont de lucruri realiste. Să pui acolo obiective care nu pot să fie atinse, unde nu se ține cont de situația reală a agriculturii, nu o să aveți cum să le atingeți. Trebuie să măsurați toți acești parametri. Și um, trebuie să țineți cont și de aspectul economie. În teritoriile noastre deja am luat măsuri, am luat măsuri ca să ne formăm uh, agricultorii. Sunt perfect convins de faptul că astăzi, față de consiliile pe care trebuie să le oferim, trebuie să includem aceste domeniu. Um, exploatațiile noastre, um, situația lor economică, situația clădirilor, um, situația terenurilor, s-au luat deja măsuri în ce privește fertilizarea. S-au dat uh, sfaturi în ce privește uh, um, felul în care poate să fie redusă poluarea aerului. Deci avem nevoie de acest demers de-a dreptul pedagogic. Reglementările nu întotdeauna au un efect uh, uh pozitiv. Poate că uneori se accentuează lucrurile, dar uh, există și efecte perverse. Relația dintre agricultură și climă este destul de complicată, ține de organizarea muncii în exploatațiile noastre. Toate aceste lucruri trebuie să fie măsurate. Vă spun sincer că sunt optimist în ce privește evoluția metodelor noastre de lucru. Însă, trebuie să ne gândim și la nivelul de producție, la nivelul de calitate, cum putem să le prezervăm și cum putem să ne prezervăm așa de profit. Agricultorii au făcut eforturi, au investit în tehnologii, dar este nevoie și de venituri. În mod obiectiv, anumite lucruri nu sunt bine înțelese. De ce să ai nevoie de o directivă climat, de o directivă calitatea aerului, de o directivă nitrat? Totul trebuie să fie mai transparent, mai transversal, mai ușor de înțeles agricultura, așa cum ați spus și nu m-am mirat că mai mult de 90% din poluarea aerului provine din activitățile agricole, da, deci probabil că putem să reducem acest procent, dar atunci ai nevoie de tehnologii uh, inovante și contez foarte mult pe acest lucru. În ce privește meseriile din domeniul agricol, vă spun că noi suntem sensibili, avem nevoie de o abordare transversală și integrată, nu numai o abordare la nivel politic. Este indispensabil să ținem cont de specificitățile sectorului agricol în ce și să existe re- re- reduceri realiste, dar să nu se ceară să reducem uh, șeptelurile. Sunt convins că dacă ne schimbăm metodele de lucru, ne vom atinge obiectivele. Și avem nevoie de venituri. Și trebuie să ne gândim la costuri. Trebuie ca exploatațiile să fie ajutate pentru a se putea uh, organiza și moderniza, ca să menținem și calitatea vieții, dar și uh, calitatea producției. Vă stau la dispoziție ca să vă răspund la întrebări, dar vă spun sincer și cu toată convingerea că în pofida imaginii pe care au cetățenii noștri despre agricultori, noi uh, agricultori sunt mult mai înțelegători, folosesc metode mai moderne și să nu uităm că noi suntem în general întreprinzători individuali și avem obiective, dar ne dorim obiective realiste. N-are sens să ne obligați să evoluăm în mod uh, um, um, prea rapid. Și dacă discutăm împreună, vom ajunge la o înțelegere și vom găsi soluții. Mențin, trebuie să menținem nivelul de producție, trebuie să dați dovadă de înțelegere față de lumea agriculturii, împreună vom reuși să ne atingem obiectivele. Thank you, Mr. Roger. So our final speaker this afternoon um, is going to... Mulțumesc. Ultimul vorbitor pe ziua de astăzi ne va vorbi despre niște aspecte regionale și dau cuvântul domnului Demunari, care este directorul Agenției Regionale pentru Prevenirea um, Poluării Aerului din regiunea Emilia-Romana. Mulțumesc că uh, italiana dumneavoastră este mai bună decât engleza mea, deci eu vorbesc în italiana. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat astăzi aici, pentru că este un moment potrivit ca să explicăm ce înseamnă acele puncte roșii pe care le vedeți pe hărță de fapt, suntem noi, regiunea noastră, și avem o problemă, o problemă cât se poate de complexă, pe care încerc acum să vă o prezint ca să înțelegeți mai bine cum am putea să o soluționăm. Noi suntem într-o câmpie înconjurată de munți și uh, în uh, timpul iernii uh, avem, uh, nu avem practic deloc uh, curenți de aer și nici vânturile nu ne ajută foarte mult pentru a dispersa uh, substanțele poluante. Și noi suntem o regiune cu o mare densitate de populație și cu o contribuție importantă la a, a, PIB. Dar această uh, Uh, activitate intense, bineînțeles că nu ne ajută ca să reducem nivelul poluării. Acestea sunt rezultatele, poate că nu sunt hartele, hărțile cele mai recente, dar vedeți că punctul cel mai roșu din Europa suntem noi, atât în ce privește nivelul ozonului, cât și nivelul azotului, cât și ce privește particolele fine. Și dacă vă uitați jos în stânga, constatați cum din cauza faptului că curenții de aer sunt aproape inexistenți, uh, pulberile uh, rămân deasupra regiunei uh, um, câmpiei panonice. Și totul devine o, o um, um, mare strat de uh, pulberi uh, poluante care rămân deasupra uh, câmpiei E adevărat că um, a existat o reducere a principalelor substanțe poluante în regiunea emilia romania între 2005 și 2013. S-a făcut totul uh, pentru a lupta împotriva încălzirii climatice. Deci tot ceea ce aveam cu emisiile de sulf și emisiile din la diferiți combustibili, totul a fost redus. Am redus uh, dioxizii de sulf, dar nu am putut să facem nimic pentru ozon, așa cum puteți să constatați în aceste grafice și de asemenea am redus foarte puțin dioxidul de azot, acesta rămâne în valorile medii. Am fost, uh, ne-am descurcat destul de bine în ce privește valoarea medie uh, zilnică, aceasta evoluează în fiecare zi, iar în ce privește PM10, uh, particolele fine de 10 micron și mai mari, și aici am reușit să Uh, reducem puțin și nu depășim cu mult uh, limitele prevăzute, dar din păcate nu am putut să reducem valorile zilnice. De ce? Din motivele pe care le spuneam mai devreme. De fapt, uh, în ce privește substanțele poluante în regiunea noastră de câmpie, acestea sunt um, deosebit de mari și stagnează deasupra regiunii noastre. Am încercat să vă dau un exemplu uh, în funcție de uh, partea de vest, partea cea mai urbanizată, partea de est și uh, partea aproape de munții Apenini. Vedeți că avem mai puțin de 30 de micrograme medie zilnică. Ori n-ar trebui să fim în aceste limite. Vedeți că în câmpie există uh, locuri în care din start se depășesc limitele și nu putem să ne uh, concentrăm numai pe zonele urbanizate, pentru că nu este numai aceste zone. Uh, în, chiar și în zonele în care nu sunt des populate, nivelul poluanților este mai mare decât în zonele urbane. Aici avem un alt grafic care vă arată de ce avem uh, o problemă mare. Emisiile din uh, bazinul nostru sunt practic uh, la fel de mari ca valorile pentru toată Italia. Vreau să spun că marea parte a emisiilor din Italia se află în regiunea noastră. În roșu am pus și regiunea emilia romania care își aduce propria sa contribuție la bazinul din Padania de asta e foarte important să ne gândim nu numai la fiecare regiune în parte, ci la întregul uh, bazin. Acesta este un tabel cu um, unde pot să vă spun foarte rapid că dacă este să calculăm cantitatea de substanțe poluante produse per persoană și per unitate de produs intern brut, avem valori bune. Dar e normal pentru că regiunea este foarte des populată, dar până la urmă uh, Uh, noi producem la fel de multe substanțe polante ca uh, restul Italiei. În ce privește poluarea secundară, aceasta este foarte importantă, mai ales în timpul iernii, pentru că uh, PM1, particulele fine, care sunt și cele mai periculoase, sunt și cele mai prezente în această poluare secundară poluare de uh, natură organică și care uh, este prezentă nu numai în zonele urbane, ci și în cele care nu sunt uh, uh, dens populate. Dar de unde vine toată această populare? Este normal să le punem această întrebare, ca să vedem unde putem acționa pentru a reduce. Eu v-am adus datele pentru regiunea Emilia-Romana. Mi se pare evident că principala sursă de poluare pentru PM10 este poluarea primară. Ei bine, provine de la transporturi și de la încălzirea uh, gospodăriilor. Dacă ne uităm la dioxizii de azot, vedem că provine de la transporturi și restul de la producția de energie și din industrie. Am văzut că principalii componenți asupra cărora trebuie să facem ceva sunt um, traficul rutier, încălzirea și industria. Dar industria, ca să spun așa, este singura unde se pot lua măsuri, singurul domeniu în care se pot lua măsuri mai punctuale. Am uh, acum câteva uh, reflexii de împărtășit cu dumneavoastră despre calitatea aerului din Emilia-Romania. În roșu sunt uh, uh, Um, depășirile sigure de nivel acceptabil de PM10, în galben cele potențiale și verde cele unde nu vor exista depășiri. Și am calculat care era maximul la care puteam ajunge. Este graficul uh, jos în dreapta. Deci nivelul maxim uh, de reducere posibil cu toate măsurile pe care le-am putea lua și vedem că uh, nu avem uh, regiunea Emilia-Romana acum toată colorată în verde, ci de fapt mai degrabă colorată în galben. Deci, uh, datorită unui proiect uh, finanțat din LIFE, am, văzut, am finanțat un instrument ca să vedem cum putem cheltui cel mai bine banii pe care avem la dispoziție. Și rezultatul este acest uh, punct uh, înconjurat cu verde pe care îl vedeți în grafic și de unde vă puteți da seama că dacă folosim doar 10-20% din fondurile care ar fi necesare pentru a ajunge la nivelul maxim posibil, ajungem uh, la un nivel de reducere similar cu cel din uh, regiunile unde uh, punctele sunt uh, roșu închis. Noi acum avem o abordare transsectorială și multiintegrată. Însă, vedeți că pentru PM10 ar trebui încă să reducem cu 47% și pentru oxizii de azot cu 36%, dar totuși au făcut multe eforturi pentru a reduce poluarea. Este o muncă efectuată în ultimii 10 ani care ne-a permis să, să reducem valorile la particulele fine 10 cu 10% și vedeți că toate municipalitățile, toate provinciile s-au investit în acest plan integrat care a finanțat mai multe uh, proiecte, au fost finanțări uh, um, destul de importante pe care le-am primit din partea regiunii și de aceea Știm că acum o singură regiune nu are cum să obțină rezultate avem care să aibă un impact asupra întregului bazin, pentru că toate regiunile uh, um, suferă, pentru că poluarea uh, circulă. Um, de, ni s-a spus mai devreme că țările de jos suferă de poluarea pe care o primesc din partea uh, țelor vecine și în bazinul Padania Uh, regiunile fac schimb de poluare, ca să spun așa. Și cum spuneam, traficul rutier este una dintre principalele surse de poluare și tocmai aici avem o marjă de manevră foarte mică, pentru că să nu uitați că toate autostrăzile care leagă Italia cu nordul Europei traversează Emilia Romana. Întregul transport de mărfuri trece prin Emilia Romania și în bazinul Padania. Deci regiunile nu au cum să aibă vreun, uh, vreo influență asupra uh, intensității traficului rutier. Și tocmai pentru că s-a vorbit despre motoare și pentru că pentru noi transportul este principala sursă de poluare, vreau să mai spun câteva lucruri în concluzie. Fiți foarte atenți, pentru că dacă nu ne uităm la um, uh, acțiunile în ansamblu care trebuie luate, s-ar putea să ne confruntăm cu probleme. Uh, în Italia s-a finanțat uh, renoirea uh, parcului de um, um, flotei de automobile. Problema este că uh, maș mașinile care uh, au uh, o nivel de emisii mic uh, la uh, litru de benzină sunt motoarele diesel. Deci, până la urmă, deși s-a modernizat flota de automobile, le-am înlocuit uh, cu automobile noi, dar toate sunt uh, cu motoare diesel. S-a vorbit și despre agricultură și biomasă. Bineînțeles, ceva de admirat, atât din perspectiva uh, gestionării agriculturii, cât și în ceea ce privește energiile regenerabile, dar în ceea ce privește poluarea, aici nu ne descurcăm la fel de bine. Pentru că din arderea biomasei ne dăm seama că emisiile de benzen în Lombardia provin uh, în cea mai mare parte de la unitățile mici de combustie. Deci, știind că unitățile de ardere a lemnului sunt unități care Uh, poluează mult, pentru că nu sunt deloc performante în ce privește reducerea emisiilor. Cum spuneam, uh, în loc să facem bine, facem rău. Un element pozitiv uh, asupra căreia începem să lucrăm în Italia, ce puțin de câțiva ani, dar încă încă nu vedem uh, impactul asupra calității aerului, e vorba despre felul în care sunt ventilate um, clădirile dacă se consumă mai puțin combustibil în uh, clădiri, uh, um, e foarte bine și în Emilia Romana am reușit să reducem cu până la 10% consumul de uh, energie față de alte regiuni unde um, se ajunge la temperaturi mai scăzute decât în regiunea noastră. Deci în bazinul Padania nu am ajuns neapărat la reducerea emisiilor, dar de fapt am ajuns la reducerea combustibililor și oamenii sunt mulțumiți pentru că atunci când uh, pentru uh, un imobil uh, se consumă mai puțin combustibil pentru încălzire, atunci și locui, celui care locuiește acolo totul îi revine mai ieftin. În bazinul Padania avem un nivel de emisii care poate să fie um, comparat cu nivelul pentru întreaga Italie, pentru că, cum v-am spus, noi reprezentăm cota cea mai mare, um, cota parte cea mai mare din emisiile italiene. Noi trebuie să reducem și mai mult valorile și trebuie să vedem cum putem să împăcăm toate aceste acțiuni. Ceea ce mă interesează pe mine astăzi, mesajul pe care vreau să-l uh, transmit este următorul. Atunci când ne uităm la punctul de pe hartă și vedem că este foarte roșu, nu ne declarăm înfrânt și spunem că nu putem să facem nimic. Nu este adevărat, am, v-am arătat că există proiecte uh, în toate regiunile din bazinul Padania, toată lumea inițiază politici uh, și încearcă să aibă abordare integrată pentru a îmbunătăți calitatea aerului numai împreună. Și consecința a fost tocmai aceasta, că am prezentat acest proiect live care va permite uh, adoptarea de măsuri integrate în tot bazinul Padania. Pentru că, încă o dată, măsuri luate doar uh, individual în fiecare regiune nu au cum să aibă un impact durabil asupra aerului am încheiat și vă mulțumesc frumos pentru atenție. Thank you very much. Um, so that brings us to... Mulțumesc foarte mult. Iată-ne deci la finalul uh, prezentărilor experților. Mai avem 15 minute la dispoziție pentru întrebări și răspunsuri. Doamna Conecna. Vă mulțumesc. Înainte de toate, țin să mulțumesc din suflet, mai ales uh, domnului demonari pentru ultima prezentare. Eu uh, vin din uh, zona cea mai poluată a Europei, în Silesia, Republica Cehă. Și nu industria este poluatorul cel mai mare din țara mea, ci micii poluatori și transporturile sunt responsabili. Deci m-am bucurat foarte tare să aud de la dumneavoastră că această situație nu este specifică țării mele, ci are loc și în alte, în alte părți. Ar fi bine să se facă o, o cât mai bună, un cât mai bun schimb de informații și de tehnici, mai ales în ceea ce privește instalațiile mici și medii de ardere pentru gospodării. Cred că atunci când vorbim despre particulele fine 2,5, particulele fine de 10, este foarte important să subliniem faptul că problemele sunt foarte asemănătoare de la o țară la alta. De aceea este foarte important să nu reinventăm apa caldă de fiecare dată, să beneficiem de cunoștințele celorlalți. A fost foarte interesant pentru mine să aud ce ați avut de spus despre transporturi. Ați vorbit despre uh, noi teste și noi motoare și uh, dispozitive pentru reducerea emisiilor. Vreau să știu de ce nu ne concentrăm mai degrabă către combustibili alternativi. Spre exemplu, spre exemplu biogaz, hidrogen, uh, mașini electrice din punctul meu de vedere, toate acestea sunt surse alternative de energie care reprezintă noi opțiuni uh, și posibilitatea de a renunța în special la motoarele pe motorină. În Republica Cehă nu avem destule uh, posibilități pentru a introduce aceste noi tipuri de uh, motoare pe scară mai mare. Vreau să știu, din punctul dumneavoastră de vedere, care este viitorul uh, motoarelor alternative în Europa. Mulțumesc. Mulțumesc. Încă câteva întrebări. Domnul Bran. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i întreb pe experți cum văd ei uh, rolul uh, pădurilor în ceea ce privește calitatea aerului și contracararea schimbărilor climatice. Credeți că este nevoie să mărim uh, suprafața pădurilor în Europa? Și cam la ce fel de suprafață s-ar putea ajunge? Vă mulțumesc! Mulțumesc! scuze, va trebui să plec înainte de încheierea ședinței. Am o întrebare despre agricultură și nevoia de a avea o legislație realistă, cu picioarele pe pământ. Înțelegem cu toții importanța agriculturii în uh, economia europeană. Aceasta este evidentă și fără tăgadă. Dar aș vrea să vă rog să dați câteva detalii în privința aspectelor pe, din legislație pe care le considerați uh, nerealiste și ce fel de măsuri realiste um, ar, uh, are intenția sectorul agricol să pună în aplicare pentru reducerea um, emisiilor de amoniac și metan. Deci vreau să știu, din punctul meu de vedere, care sunt metodele absolut imposibile și care sunt cele posibile. Vă mulțumesc. Domnul Land, aveți cuvântul pentru a răspunde la întrebarea legătură de combustibili și motoare alternative. Vă mulțumesc. Când uh, examinați uh, obiectivele pentru 2020, acestea nu vor putea fi atinse decât prin uh, recurgerea la o gamă foarte largă de uh, energii alternative, motoare alternative și combustibili alternativi. Într-adevăr, consumatorul trebuie să poată hotărâ care este cea mai bună soluție care îi convine cel mai mult din mai multe puncte de vedere, inclusiv confortul la volan. Mulțumesc. În ceea ce privește pădurile, domnul Roghe, Într-adevăr, subiectul pădurilor este unul de foarte mare actualitate. Cred că ce putem spune înainte de toate este că agricultura că, că trebuie să se asigure un echilibru între terenurile agricole și terenurile forestiere. Însă Evident, acest aspect trebuie luat în, în calcul. Doamna Berner a a întrebat de ce considerați că a, propunerea de le, legislativă este nerealistă și nu este cu picioarele pe pământ. Cred că în ceea ce privește reducerile de amoniac, obiectivele sunt mult prea ridicate, iar situația practică ne limitează foarte mult. Deci, va trebui să avem uh, referințe care să poată fi fi efectiv uh, puse în practică. Obiective de 30, de reducere de 30, 40, mm, chiar 50% până în 2030 sunt imposibil de respectat. Apoi apare și chestiunea costurilor pe care le va uh, și a tehnologiilor pe care le, le va cere această nouă legislație. Deci, într-adevăr, ă, practicile și tehnicile vor trebui să, trebuia, să ducă la o uh, reducere a folosirii îngrășămintelor, pesticidelor și așa mai departe. La nivel național s-a luat o hotărâre în ceea ce privește limitarea îngrășămintelor primăvara vă reamintesc că în funcție de cultură există diferite nevoi specifice în funcție de anotimp și așa mai departe. Dar de aici până la renunța total la folosirea îngrășămintelor într-un anumit anotimp sau într-o anumită perioadă, nu se poate. Apoi, în ceea ce privește stropirea culturilor, aceasta este deja reglementată acum a încerca să restricționăm încă și mai mult uh, stropirea, atunci uh, stocarea și investițiile vor crește foarte mult ca valoare, costurile acestora. Am făcut deja eforturi, însă eforturi suplimentare s-ar lăsa cu consecințe serioase când se fac uh, stropiri uh, pe perioade prea scurte, așa cum s-a întâmplat în 2013, avem nevoie de uh, derogări pentru campania următoare. Practic ne, lip ne lipsesc referințele reale pentru a stabili mai clar criteriile. Thank you. Uh, Mrs. Gardini. Doamna Gardini. Eu volevo fare Mulțumesc. Am câteva întrebări pentru domnul Demunari. Și eu vin din aceeași regiune despre care a vorbit dumnealui și știu foarte bine aceste date complexe, dificile, dar vreau să înțeleg mai în detaliu anumite lucruri. Dumneavoastră ați spus că nu numai zonele urbane se confruntă cu o problemă de poluare, însă vreau să știu de ce există aceste legături cu celelalte regiuni din bazin. Și știu că traficul rutier este o cauză majoră de poluare, dar am înțeles că nu numai zonele urbane. Dar apropo de ce facem noi aici, știu că mai multe regiuni, nu numai cele din Italia, au dificultăți obiective pentru că sunt dezavantajate. Deci există poate ceva sugestii pe care le puteți da pentru aceste regiuni care nu pot să se descurce uh, precum uh, regiunea uh, noastră. Ma dunque, ehm, andando per ordine, eh, il problema del fatto. Da. Evident că nu trebuie să ne gândim doar la regiunea Emilia-Romagna, ci la toate regiunile, dar, cum spuneam, noi aveam această uh, problemă cu substanțele poluante care stagnează. Dacă vă uitați la datele de la stațiile de măsurare, vedeți că, uh, indiferent de punctul unde le punem, că e pe marginea unei străzi, în mijlocul câmpiei sau în mijlocul unui parc, datele obținute vor fi practic aceleași. E ușor să rezolvăm poluarea din surse primare. Poluarea secundară este cea mai greu de uh, combătut pentru că ea se produce direct în aer și atunci avem nevoie să acționăm asupra nivelului de azot, asupra hidrocarburilor volatile care sunt precursori acestor substanțe care apar în atmosferă, pentru că în momentul în care ajung în atmosferă au loc reacții chimice și se nasc aceste substanțe poluante pe care nu le mai putem reduce. Fiecare regiune face ce poate. Noi am încercat uh, să facem și această uh, experiență uh, în Emilia Romană, dar și în regiunea Lombardia, de a reduce emisiile la zero. dacă, să zicem, am fi fost doar o regiune de pădure, de, dacă nu ar fi locuit nimeni acolo, poate că numai așa am fi reușit să um, ajungem acele uh, niveluri de poluare, de exemplu, pentru um, uh, PM10. Și e important să vorbim despre trafic. Bineînțeles că este sursa principală Dar, cum spuneam, întregul bazin și toate regiunile noastre sunt traversate de autostrăzi. E la fel și în Spania. Un, o treime din poluare provine de la autostrăzi, o treime din uh, uh, orașe și restul din celelalte zone locuite. Însă atunci când uh, luați măsuri pentru a reduce uh, traficul și vreți să extindeți zonele, să spunem, vers și așa, de fapt reduceți poluarea primară. Și asta e foarte bine în interiorul orașelor, dar acest lucru nu permite rezolvarea problemelor uh, bazinului nostru și a noastre, pentru că, de fapt, nu luați măsuri decât pentru o treime dintre sursele de poluare. Este motivul pentru care regiunile trebuie să se unească, dar în plus ar fi bine dacă și statul italian încearcă să administreze mai bine transportul de mărfuri, mobilitatea acestora, ca să ajute regiunile din bazinul Padania. Da, în ce privește sfaturile totul este uh, greu de furnizat pentru că depinde de specificitățile fiecarei zone. Eu v-am spus că noi, din păcate, am uh, preferat transportul de mărfuri pe uh, stradă în loc să preferăm transportul pe calea ferată. Mm, poate că ar fi fost mai bine dacă am fi uh, favorizat transportul cu trenuri decât Uh, cel rutier. Și apoi avem și problema uh, uh, zonelor urbane, pentru că ar fi trebuit uh, să facem uh, pași pentru a ajunge din urmă regiuni precum Trentino, care sunt cu mult înaintea noastră în ce privește clădirile uh, mult mai eficiente din punct de vedere energetic. Oricum, trebuie să luăm măsuri la nivelul macro-regiunii. Thank you. Well, that brings us to the... Vă mulțumesc. Am ajuns, din păcate, la finele timpului alocat. Mulțumesc din inimă celor cinci experți pentru prezentări, mulțumesc uh, deputaților pentru întrebări și tuturor participanților pentru atenție. Vom uh, continua cu aceste dezbateri. Calendarul vă este cunoscut, astfel încât raportul să fie prezentat în privința calității aerului, aerului să fie prezentat uh, Comisiei anul viitor. Este vorba despre o chestiune extrem de importantă, atât din ceea ce privește sănătatea, cât și mediul înconjurător. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și vă doresc drum bun spre casă.